Bună dimineața, dragi colegi. Sesiunea este deschisă. Ca un prim punct pe ordinea de zi, avem uh, un uh, vot în baza articolului 154 din regulamentul de procedură. Vom vota trei solicitări. Prima solicitare vine de la Comisia PES și este vorba de normele referitoare la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune. Înainte de vot, se poate exprima un vorbitor împotriva acestei solicitări uh, și pot să dau cuvântul și raportorilor. Dorește cineva să intervină în acest moment? Nu pare să fie cazul. Prin urmare, supun uh, această solicitare la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul se va vota mâine la ora prânzului, iar termenul pentru amendamente este astăzi, marți, la orele 13. A doua solicitare vine tot de la Comisia pentru Pescuit. E vorba de autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii. Este același exercițiu, vrea cineva să intervină din sală? Nu. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Deci această solicitare va fi votată în plen mâine la ora prânzului, iar termenul pentru amendamente este astăzi la ora 13. A treia solicitare vine de la Comisia pentru Transport și Turism. E vorba de anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare, având în vedere retragerea Regatului Unit al, și al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune. Aceeași procedură, dorește cineva să intervină? Nu. Nu, nu e cazul, spune președintele. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. La fel, președintele se întrerupe. La fel, mâine, la ora prânzului, va avea loc votul și astăzi, la ora 13, este termenul pentru depunere a amendamentelor. Vă informez că grupurile au fost de acord ca votul în ceea ce privește uh, rezoluția ca urmare a declarației înalte reprezentante a Uniunii pentru politică externă și securitate despre Venezuela să fie un punct care să fie amânat uh, pentru următoarea sesiune plenară, dacă sunt observații. Nu e cazul. Prin urmare, această solicitare este adoptată. Următorul subiect de pe ordinea de zi, o declarație a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE. Și dăm cuvântul în numele Consiliului doamnei Ciot. Oh, pleacă. Președintele intervine. Îi rog pe cei care nu vor să dea ascultare acestei intervenții să părăsească cât mai repede încăperea. Domnule Verhofstadt, domnule Bullman, nu stați de vorbă în sala de plen. Domnule Schwab. Niște fotografii o domnul care ne face așa. Dragi colegi, încă o dată, spune președintele, vă rog, liniște. Da, colegii de la cinque Stele construiesc un zid aici în uh, sala de plen. Doamnă Ciot, vă rog. Domnule președinte, stimați europarlamentari. În primul rând, aș dori să mulțumesc președintelui Tajani pentru scrisoarea pe care a primit-o Consiliul săptămâna trecută și pot să vă asigur că uh, suntem uh, ferm angajați în promovarea echilibrului de gen. Este un subiect important, uh, iar echilibrul de gen uh, în uh, uh funcțiile de management superior în uh, instituțiile europene reprezintă de asemenea o, um, un aspect cheie pentru Consiliu. Consiliul a acționat întotdeauna și va continua să acționeze în conformitate cu toate prevederile uh, pertinente din legislația europeană în ceea ce privește aceste numiri. Mă aștept de asemenea ca toate celelalte instituții implicate să respecte cadrul legislativ, legislativ și să facă eforturi pentru a promova echilibrul de gen. Am uh, fost uh, surprinsă însă că mm, Parlamentul a ridicat acest subiect în ce privește Consiliul. Scrisoarea domnului Tajani se referă la numiri în trei uh, organe. Consiliul de supraveghere un organism din autoritatea europeană rezoluție bancară. Însă nu este vorba aici de uh, redactarea de liste scurte și nici de selectarea candidaților pentru aceste uh, funcții. Uh, Uh, listele scurte pentru aceste numiri sunt furnizate de comisie candidații pentru uh, Single Supervisory Board reprezintă responsabilitatea autorității de supraveghere bancară. Prin urmare, pentru ambele organisme, Parlamentul European decide în ceea ce privește concurenții care sunt declarați câștigători rolul Consiliului se limitează la aprobarea selecției făcute de Parlament. În ceea ce privește numirile în cadrul Autorității Bancare Europene, aici Consiliul nu are niciun fel de rol. În ceea ce privește selecția uh, Comitetului de Conducere ECB, aici Consiliul are într-adevăr un rol în ceea ce privește uh, Uh, procedura de selecție și vă asigur că uh, tratăm cu cea mai mare atenție echilibrul de gen în toate aceste selecții și încurajăm statele membre să, pro- să propună um, candidații feminini. Uh, am încredere că toate instituțiile europene implicate în pregătirea listelor scurte și în selecția candidaților observă și respectă principiul echilibrului de gen și uh, avem încredere că vor continua să facă acest lucru și pe viitor. În calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene, România va continua să promoveze la nivel european principiul echilibrului de gen, facilitând dezbaterile cu privire la posibilitățile de uh, avansare a leg- agendei legislative europene mai ales negocierile cu privire la directiva Women on Board, femei în consiliile de administrație. S-au uh, realizat deja progrese importante în acest domeniu datorită directivei privind echilibrul dintre viața profesională și viața uh, personală. Uh, unde am reușit să finalizăm negocierile și suntem uh, angajați în a contribui la um, acordarea unui rol deosebit de important subiectului echilibrului de gen pe agenda europeană pentru a asigura un mediu echitabil în societățile noastre și pe piața muncii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnă Ciot, și acum în numele Comisiei dau cuvântul doamnei comisar Iurova. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în numele Comisiei, incluzându-l pe vicepreședintele Dombrovskis și pe domnul Moscovici, care sunt în Bruxelles în această dimineață la Consiliul ECOFIN, doresc să mulțumesc tuturor pentru oportunitatea de a avea un schimb de opinii cu privire la echilibrul de gen în uh, organismele financiare ale Uniunii Europene. Președintele Juncker a oferit un răspuns ieri la scrisoarea domnului Tajani pe acest subiect. În primul rând, subliniez următoarele. Această comisie este pe deplin angajată principiului echilibrului de gen și a luat acțiuni decisive din acest punct de vedere. 39,6% din uh, pozițiile uh, importante din Uniunea Europeană sunt ocupate de femei, până la 30% au fost în, uh, ocupate în noiembrie uh, în trecut. Numărul femeilor director au crescut de la 14% la 30% în ultima perioadă, de la uh, 5 la 12. Numere, numărul uh, femeilor uh, director adjunct a crescut de la 8% la 42%, adică de la doar 3 la 20. Și suntem de acord că femeile continuă să fie uh, subreprezentate în pozițiile executive, în domeniul bancar și în domeniul serviciilor financiare. Femeile reprezintă doar 15% din uh, posturile de private executive. Subreprezentarea femeilor poate fi observată și în sectorul public în acest domeniu. Rare ori femeile reprezintă mai mult de o treime din organismele de guvernare la nivelul băncilor naționale centrale subreprezentarea femeilor poate fi reprezentată într-o manieră similară și în ceea ce privește pozițiile din agențiile UE din acest domeniu. În medie sunt de 4 sau de 5 ori mai mulți candidați bărbați decât candidate femei. <laughs> Și uh, având în vedere dezbaterea din această dimineață, ea se bazează pe articolul 283 linie 2 din tratat în ceea ce privește uh, funcționarea Uniunii Europene, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, iar Comisia nu joacă niciun rol în ceea ce privește numirea unui nou membru în bordul executiv de la Banca Centrală Europeană. Cu privire la Autoritatea Bancară Europeană, rolul Comisiei este și aici limitat. Ne oferim uh, o asistență uh, Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește numirea persoanei care va conduce această autoritate. În ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție, care este acum uh, prezidat de o femeie, Comisia, într-adevăr, aici uh, are rolul de a oferi o listă scurtă Parlamentului European cu privire la candidați pentru postul de președinte și vicepreședinte uh, la acest organism și Numirile trebuie să se facă pe merit, pe competențe și pe cunoaștere în domeniul financiar și bancar și pe expertiză relevantă plus experiența acumulată. În uh, armonie cu articolul 56, linie 4, candidații vor fi aleși într-o procedură deschisă de selecție, respectând principiul echilibrului de gen, principiul experienței și al calificărilor. Comisia este pentru a susține femeile cu calificarea necesară, se, își dorește ca acestea să ajungă în poziții de top și am uh, ținut cont de cerințele juridice în, produ- în uh, procesul de selecție, am ținut uh, cont de faptul că regulile trebuie respectate și că trebuie să existe informare la toate nivelurile. În ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană și uh, numirea directorului Mecanismului Unic de Rezoluție, mai mulți candidați, inclusiv candidați femei, nu au reușit uh, să treacă de criteriile de eligibilitate, adesea deoarece nu dețineau experiență în poziții de management în domeniul financiar. Așteptăm însă cu nerăbdare să continuăm cooperarea cu această instituție pe acest subiect deosebit de important. Sunt situații în care Comisia are un rol în procedură și acestea sunt uh, momentele în care vom fi foarte atenți și ne vom apleca asupra principiului echilibrului de gen în momentul în care se redactează listele scurte pentru funcțiile de conducere la agențiile și organismele UE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Iurova. Acum, un minut și jumătate, are cuvântul doamna Esther de Lange. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Intervin brusc dar uh, și îmi cer scuze. Am auzit uh, de-abia jumătate din ceea ce a avut de spus Comisia Europeană. Se uh, făcea că eram pe FaceTime pe telefonul meu cu fiul meu Uh, și uh, da, uh, femeile încearcă să își combine viața de familie cu viața profesională. Iată, așa am făcut și eu în această dimineață. Deci nici măcar nu discutăm despre vârful icebergului aici, despre cele trei numiri care stau pe ordinea de zi și care trebuie uh, avute în vedere. Acum vă aduc aminte că aceleași grupuri care, uh, cărora le dați ascultare acum, inclusiv cei care reprezintă sunt grupurile italiene, um, au avut în vedere o uh, minunată candidată irlandeză și totuși l-au ales pe italian, pe domn. Deci, uh, iată, este o dezbatere simbol, din păcate, pentru că acea așa zis uh, egalitate de gen cade în momentul în care uh, intervine și rolul naționalității. Deci dacă candidatul este de o altă naționalitate, atunci lumea trage mai degrabă înspre naționalitate și nu înspre uh, reprezentarea genului. Unde trebuie să începem? Comisia Europeană a spus deja care este problema. La funcțiile înalte, adesea uh, Ehm, sunt probleme cu calificarea. Sunt prea puține femei care au experiența necesară și care pot să treacă de criterii de eligibilitate. E treaba noastră acasă să ne asigurăm că sunt femei la bancă, eh, în politică, în toate autoritățile locale și începe cu combinarea vieții profesionale și de muncă. Începe cu serviciile de îngrijire a copiilor, începe cu fii și cu fiicele noastre. Să dăm exemplul potrivit în fața acestora. Cum se face că sunt copii de 5, 6, 7 ani care sunt întrebați la școală um, ce se întâmplă, uh, ce aleg între uh, astronaut, între pompier uh, și așa mai departe, ei preferă profesiile de bărbat. Ei consideră că un chirurg, un astronaut și așa mai departe trebuie să fie bărbat și nu femeie. De acolo începe problema, de acolo începe greșeala. Așa trebuie să ne educăm copiii în așa fel încât aceste simboluri să cadă. Mulțumesc! Er Are Bresso, un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a amintit, procedura a fost aplicată corect. Deci eh, vom vota pentru. Dar problema este mult mai complexă. Așa cum a amintit uh, doamna comisară, femeile sunt subreprezentate în uh, toate pozițiile de top, în toate domeniile. Cu siguranță în firmele private și în instituțiile economice, financiare sau monetare, această subreprezentare este și mai manifestă. Întrebarea este cum putem inversa tendința pentru că dacă nu există candidaturi din partea femeilor, înțeleg că nu se poate face altfel, dar dacă există candidaturi din, parța, din partea femeilor, trebuie să se impulsioneze carierele femeilor, mai ales în aceste instituții. De asemenea, trebuie să învățăm fetele că pot să studieze economia și să aibă un uh, parcurs profesional decent dacă spunem fetelor, dacă studiezi economia, nu ajungi nicăieri, nu se întâmplă nimic și atunci, într-adevăr, nu avem candidate. Deci cer comisiei, nu doar să aibă atitudini corecte, ci și să promoveze la nivel european și să ceară statelor membre să promoveze la nivel european uh, um, studiile fetelor în domenii științifice și economice, dacă dorim să avem astfel de candidate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Doamna Trebesius, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bundeslandul Brandenburg a hotărât că pe viitor Parlamentul landului trebuie să aibă paritate perfectă între bărbați și femei. Vă dau asta ca un exemplu pentru dumneavoastră. Justificarea fiind că Parlamentul trebuie să fie 50-50 bărbați și femei pentru că asta este și situația din societate. Este oglinda societății. 50% dintre alegătoare sunt femei și ele pot să aleagă bărbați sau femei, dar provocarea este următoarea aportul femeilor în politică este mult mai mic uh, decât uh, cel din societate. Eu uh, am participat la. adică cunosc foarte bine acest domeniu și știu că de obicei femeia este subreprezentată. Cum să înțelegem această lipsă de paritate? E echitabilă? Unde ne oprim? Și de ce alte condiții vrem să mai ținem cont? Vrem să, gând, să facem ca să existe egalitate între creștini, budiști, atei și așa mai departe? Va, trebuie să uh, fie reprezentați absolut toți, uh, homosexuali, lesbiene, uh, persoane grase, persoane înalte, persoane scunde. Deci uh, democrația oferă alegătorilor per, posibilitatea de a alege în cine are încredere, de cine îi place. Și la fel este și în economia. Trebuie să alegem mereu pe acei care au calificarea cea mai bună și pe cei care se potrivesc cel mai bine unui uh, post. Și asta, desigur, independent de gen. Spun asta pentru că și eu sunt inginer constructor și când mi-am început studiul în urmă cu 30 de ani, uh, numărul femeilor era la 15% în acest domeniu. 30 de ani mai târziu nu s-a schimbat nimic. Deci trebuie pur și simplu să recunoaștem că bărbații și femeile sunt diferiți unii de alții. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Trebesius. Urmează domnul Torvalds. Mulțumesc! Cu ocazia ultimelor declarații ale Consiliului și ale Comisiei, am auzit tot felul de pretexte și, pretexte și scuze. Conform uh, aceeași logici, uh, putem să ne întrebăm ce se întâmplă. Uh, e, totul merge bine și nu putem face mai mult? Problema a fost descrisă pe scurt în felul următor. Există femei care, dacă există femei care au uh, competențele necesare la nivel înalt, acestea sunt uh, selectate. Dar există altă problemă Ce facem? Uh, spunem că avionul uh, e întârzi- are întârziere pentru care întârziere? Acesta e motiv? Uh, bineînțeles, are întârziere pentru că a plecat cu întârziere, dar nu putem accepta o astfel de scuză. Avem creiere diferite antevorbitoarea mea a spus atunci când bărbații gândesc, ce gândim, dife- gândim diferit, cu ocazia crizei eh, din 2008, băncile erau conduse de bărbați. Putem spune că bărbații au luat deciziile și criza a apărut din cauza deciziilor luate de bărbați. Uh, și e nevoie de mai multe femei în organele de decizii din bănci. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Gigold. President. Mulțumesc, domnule președinte! Noile propuneri ale Comisiei pentru posturile de conducere, listele de candidați pentru posturile de conducere în instituțiile financiare europene, sunt pur și simplu depășite. E vorba de uh, vremea în care erau propuși doar bărbați, uh, vreme care nu-și mai are locul în secolul 21. Deci nu este vorba despre faptul că bărbații și femeile sunt diferiți, așa cum s-a spus adineauri. De mult, femeile uh, merită posturi de conducere în instituții financiare, în, de, în institute de cercetare, merită să fie tratate egal. Întrebarea este următoarea. Noi, cei din Parlamentul European, ne ocupăm de ani de zile de această chestiune. Cât timp mai asistăm cu mâinile în sân la ceea ce se întâmplă? Le cer colegilor să dea dovadă de consecvență. Înseamnă că trebuie să numim aceste persoane, uh, mă scuzați, că nu trebuie să numim mai întâi aceste persoane, ci să așteptăm din partea Comisiei și Consiliului o soluție gata negociată despre cum uh, să schimbăm aceste reguli din uh, Evul Mediu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Gigold. Uh, domnule președinte. Egalitatea de genuri este un drept uh, fundamental însă pare să fie uh, ceva absolut ignorat atunci când vorbim despre regulile economice și monetare, pentru că în acest domeniu femeile parcă dispar organismele de conducere din domeniul economic și financiar practic nu au femei. Um, Consiliul de conducere al Băncii Centrale Europene, Consiliul de Administrație nu are nicio femeie. Consiliul uh, European spune că nu are nimic de a face aici, însă totuși el este cel care prezintă lista scurtă și în această listă scurtă nu e niciodată practic nicio femeie. Deci autoritățile de conducere din aceste organisme nu au uh, membrii uh, feminini competenți este practic o insultă la adresa femeilor și la adresa lumii întregi. Este o insultă față de Uniunea Europeană. Și sper că dacă vom continua să avem liste uh, numai cu candidați uh, bărbați, uh, Parlamentul și celelalte instituții europene își vor mm, asuma răspunderea pentru această injustiție. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Matias. Două minute și jumătate, doamna Dornano. Mulțumesc, domnule președinte martie, uh, marți, pe 26 februarie, uh, colegii din uh, Comisia Econ au avut un schimb de opinii cu domnul Filim Lan, ales pentru post, un post în Consiliul Director al Băncii Centrale Europene, domnul Jose Maier Copca pentru Autoritatea Bancară Europeană și domnul Sebastian Laviola pentru postul de membru al Consiliului Unic de Rezoluție. Constatarea e clară ca de multe ori femeile rămân subreprezentate în posturile de conducere în, în, servi, în sectorul bancar și financiar. Acest lucru nu mă miră deloc când știm că doar 39% din posturile de conducere în instanțele europene sunt ocupate de femei. Ne place să discutăm despre aceste subiecte, să tot dezbatem, să dăm din gură, aș spune, dar când vine vorba de a acționa concret, nu mai face nimeni nimic. Chiar uh, Comisia Europeană, din Comisia Europeană de la Bruxelles, uh, din cei 13 președinți, uh, n-a fost nicio femeie. N-a fost nicio femeie nici printre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Din 28 de comisari european, europeni sunt doar 9 femei. E normal? din 250 de milioane de femei din Europa, e chiar așa de greu să găsim 14 femei competente? Bineînțeles că nu. Dar aceste lucruri sunt făcute deliberat. Nu se face nimic pentru a da exemplu la vârful instituțiilor europene. Când vedem derapajele domnului Juncker, care în, în fața uh, camerelor de luat vederi, Uh, și-a trecut mâna prin uh, părul uh, șefei adjuncte a protocolului, ne punem întrebări. Aceasta este imaginea pe care dorim să o dăm? Așa, aceasta este imaginea Comisiei Juncker. Europeiștii spun că în tratatul de la Roma, când s-a înscris negru pe alt principiul legalității uh, salariale în 57, acesta a fost vizionar, dar iată, 60 de ani mai târziu, inegalitățile salariale între bărbați și femei sunt, există în continuare în Uniunea Europeană, inclusiv în țările fondatoare. Deci ne-am săturat de intenții. Haideți să trecem la fapte concrete. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sojniers. Un minut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 că astăzi uh, uh, sărbătorim această obsesie a instituției uh, cu privire la acest subiect și totuși pare că suntem din ce în ce mai îndepărtați de realitate și de bunul simț. Sunt dovezi care arată că nu sunt suficiente femei care lucrează în aceste funcții și totuși pare că știți mai bine decât femeile ce pot ele să facă, uh, pare că doriți să promovați o viziune absurdă, vorbiți despre uh, femei ca fiind o parte importantă din electorat, ei bine și ce dacă? În societate există, de exemplu, um, minorii care nu sunt reprezentați în Parlament pentru că uh, uh, nu au vârsta necesară pentru a vota, dar asta nu înseamnă că sunt victime ale discriminării. Să ne uităm uh, și la echilibrul dintre de uh, gen la interpret sau la șoferi din acest, care lucrează în acest Parlament? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Șoșniers. Acceptați o întrebare din partea doamnei Vautmans. Domnule Șoșniers, doamnă Fautmans, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă gândesc că toate femeile de aici, din această încăpere astăzi, sunt scandalizate pur și simplu. Haideți să facem front comun astăzi aici. E incredibil ce spuneți dumneavoastră acolo. Spuneți că acest parlament nu deține inteligență? Eu cred că este foarte puțin probabil ca uh, dumneavoastră um, E, se întrerupe microfonul, ne pare rău. Doamna Fautmans, e, cartonașul albastru este pentru o întrebare. Și dacă, pentru 25, dacă după 25 de secunde n-ați ajuns la întrebare, n-am nicio speranță că mai adresați întrebarea. Deci, uh, cartonașul albastru durează 30 de secunde. Eu sunt foarte liberal, dar cu toată înțelegerea, cartonașul albastru nu este pentru o declarație, este doar pentru o întrebare, chiar dacă, da, vă înțeleg uh, frustrarea. Foarte pe scurt, vă rog, deci. Terminați întrebarea. Cu microfon. Cu microfon. Bine. Puteți, vă rog frumos, să repetați declarația dumneavoastră cum că dumneavoastră credeți că femeile sunt mai puțin capabile să facă ceea ce fac bărbații pentru că eu asta am înțeles din ce am auzit. Mulțumesc. Nie powiedziałem, że w parlamencie brakuje inteligencji, tylko rozsądku. Nie wiem, jak, było z tłumaczeniem. Da, nu am spus că ducem lipsă de inteligență în această instituție, ci de bun simț. Și faptele arată că femeile sunt mai puțin potrivite pentru anumite uh, slujbe și bărbații sunt mai potriviți pentru alte slujbe. De exemplu, interpreții, majoritatea sunt femei. Uh, Femeile sunt mai potrivite pentru această activitate, iar șoferii sunt mai mult bărbați. Poate că bărbații sunt mai potriviți pentru a conduce mașinile. Uh, genurile au talente diferite. Ar trebui să acceptăm acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles. Um, am acceptat un singur cartonaș albastru. V-ați dat seama probabil că sunt um, puțin, mai puțin stric cu timpul față de alte dăți. dar n-au fost uh, accese de generozitate, um, ci pur și simplu um, am echilibrat un pic lucrurile între grupurile politice. Doamna Delang a vorbit mai puțin, de exemplu. Urmează acum uh, domnul Ferber, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dezechilibrul de gen în posturile de conducere din instituțiile financiare ale Uniunii Europene și la Banca Centrală nu mai reprezintă un secret. Dezechilibrul acesta rezidă în faptul că și la nivel național există același dezechilibru. Și de-abia există femei uh, cu suficientă experiență pentru a deține posturile de conducere. Deci către Consiliu mă adresez să se asigure că și în structurile naționale se face o promovare a femeilor în acest domeniu. E o dezbatere care se impune. Dar ce mă deranjează cu adevărat este uh, faptul că facem această dezbatere doar la suprafață. Grupurile politice care se enervează acum aici ar fi avut posibilitatea să acționeze mai de mult. Când s-a uh, numit um, pe cineva în postul de conducere de la mecanismul unic de rezoluție. Cei care se enervează acum uh, aici uh, au fost în uh, poziția de a alege la vremea respectivă un bărbat, chit că o femeie era la fel de calificată și am spus la vremea respectivă, când e aceeași calificare, când competențele sunt aceleași, e de ales femeia și apoi sunt, au circulat tot felul de uh, scrisori discriminatorii la adresa candidatei, uh, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Ar fi trebuit să existe consecințe juridice. Eu n-am mai asistat la așa ceva. Deci rog deci pe toți colegii, când avem posibilitatea să nu numim o femeie într-un post de conducere, să o facem și să nu mai purtăm această discuție de suprafață acum în plenară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Ferber. Doamna Iatenmachi, aveați o întrebare către domnul uh, Ferber sau era tot un cartonaș albastru pentru domnul Șoșniers? Deci e o întrebare strict pentru domnul Ferber sau cartonașul albastru era de data trecută pentru domnul Soșniers? Atunci nu-l pot accepta, îmi pare rău. Urmează doamna Beres, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acum aproape un an, pe 8 martie anul trecut, președintele Parlamentului a scris autorităților europene în urma numirii domnului de Guindos și a cerut ca în viitor uh, atunci când sunt uh, numite persoane pentru Banca Centrală, Parlamentul să primească o listă cu cel puțin trei nume care să ofere un echilibru de gen. Nu s-a întâmplat acest lucru de această dată când a fost uh, propus numele Philip Lay uh, și uh, cer Consiliului Băncii Centrale și Comisiei să facă eforturi pentru ca data viitoare în loc să ne trimită scrisori în care ne spun că rolul lor este limitat, să schimbe lucrurile, pentru că la un moment dat această situație nu mai e acceptabilă și a sosit acest moment. Nu e normal ca în instituțiile financiare, um, ca și în alte instituții, să nu se respecte echilibrul de gen. Notez eforturile demarate la Comisia Europeană, dar trebuie să schimbați paradigma Trebuie să sprijiniți propunerea ca în următorul mandat fiecare stat membru să desemneze un candidat și o candidată pentru postul de comisar, pentru a avea paritate în următoarea comisie. La fel, în posturile de responsabilitate economică și financiară, pe o listă scurtă, să existe echilibru de gen. La un moment dat, Parlamentul European trebuie să-și ia responsabilitățile. PP-ul luptă pentru a pune responsabilitatea pe umerii grupului S și D cu motivul că atunci când uh, s-a făcut selecția nu am ales o femeie atunci când a fost candidată. Noi apărăm uh, egalitatea șanselor, asta nu înseamnă că întotdeauna trebuie aleasă femeia. Nu cred că grupul nostru poate să fie acuzat dar observ că acest grup, din motive politice, dorește să distrugă singura numire care va fi pe ordinea de zi joia viitoare, care este o numire într-o instituție și președintele întrerupe, um, întrerupe microfonul uh, doamnei Beres. Domnule Etheridge, am întrerupt uh, uh, intervenția colegilor care au depășit timpul, deci nu mai e loc de cartonaș albastru. Domnul Piotrovski urmează acum. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, astăzi vorbim despre egalitatea de gen în privința candidaților pe funcții foarte importante din domeniul economic și monetar, iar Parlamentul nostru trebuie să aprobe aceste numiri uh, prezentate în așa numitele liste scurte. Grupul ECR sprijină echilibrul de gen în uh, numirea acestor candidați și în aprobarea numirilor, însă dorește de asemenea și un echilibru geografic pentru că toți candidații, în general, uh, sunt originari din uh, vestul Uniunii Europene, așa numitele vechile state europene. Însă, estul duce lipsă de candidați uh, prezentați pentru aceste poziții. Nu trebuie să uităm că Înainte de toate, însă, acești candidați trebuie să fie competenți. Uh, să aibă calificările necesare pentru a exercita aceste funcții. Nu cred că genul este singura caracteristică de analizat în acest proces de selecție. Și de asemenea, Aș mai adăuga că în prezent în Comisia Europeană avem 28 de comisari, 19 bărbați și numai 9 femei. Cred că, cred că este un semnal clar că echilibrul de gen nu este aplicat uh, pe deplin ca drept garantat nici în această instituție atât de importantă. Deci atunci când vorbim despre echilibrul de gen, Comisia ar trebui să se uite la ea însăși. Mulțumim foarte mult, domnule un minut. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Sosniers tocmai a dovedit fără doar și poate de ce nu putem lăsa la latitudinea bărbaților conducerea lumii. Dragi colegi, de ani de zile e această dezbatere și de fiecare dată argumentele sunt aceleași. De data aceasta, numirea candidatului bărbat ar trebui să fie prioritară, dar lăsați că data viitoare, data viitoare cu siguranță facem să fie bine cu echilibrul de gen. Însă ascultăm acest mesaj deja de ani de zile, nu mai este credibil absolut deloc. Ceea ce este iarăși foarte interesant este faptul că nu e vorba dacă bărbații sunt mai buni decât femeile sau invers, femeile mai bune decât bărbații. Se știe că echipele diversificate sunt cele care se descurcă mai bine. Vorbim aici despre lucruri foarte serioase, discutăm despre guvernanță și supravegherea sectorului bancar. Deci, de ce suntem de acord să avem echipe inferioare în loc să avem cele mai puternice echipe cu putință care să supravegheze acest sector. Am ascultat cum sunt colegi care ziceau că nu sunt suficiente femei calificate. Vă rog frumos, trăim în Uniunea Europeană cu peste 500 de milioane de cetățeni și dumneavoastră veniți și îmi spuneți că nu sunt suficiente candidate? Și apoi PPE-ul uh, a făcut o acuzație spunând Microfonul este tăiat, ne pare rău. Mulțumim, doamnă Intveld. Și un minut are acum cuvântul intervenție fără microfon din sală. Doamna Intveld, domnule Ferber, vă rog frumos. Pentru mine e foarte interesant să ascult uh, ce spuneți dar știți că oricum nu aveți cuvântul, deci nu se aude și interpreții nu, nu vă aud nici ei, deci nu pot să interpreteze. Nu, nu a prins nimeni uh, dezbaterea noastră înflăcărată. Doamna Molly Scott Cato. Mulțumesc, domnule președinte. Oare de ce bărbații domină lumea economice? Oare pentru că uh, opt bărbați au la fel de mult uh, bogăție cât jumătate din lume? Um, bărbatul ajunge adult în uh, lumea um, profesională și ignoră faptul că a fost crescut de femei și educat de femei, femeile Ehm, nu trebuie să fie considerate ca fiind mai bune sau mai puțin bune. Trebuie pur și simplu acceptate acolo unde este puterea, inclusiv în economie. Ca femeie economistă m-am săturat să aștept o lume în care femeile să aibă un rol egal în finanțe sau economie. M-am săturat de ipocrizie și de lipsă de acțiune. Nu voi mai sprijini numirea niciunui alt bărbat ehm, în organele de reglementare atâta timp cât pe listă nu va fi și măcar o femeie. Mulțumim foarte mult, Scott Un minut și jumătate, domnul Viegas. Mulțumesc foarte mult. Acest subiect ridică două întrebări. În primul rând, egalitatea de gen este o problemă pentru că, în mod evident, nu este respectată în agențiile de supraveghere sau în cadrul Băncii Centrale Europene. Dar mai este o întrebare tot atât de importantă și anume controlul democratic asupra acestor instituții. Agențiile și mai ales uh, uh, Banca Centrală Europeană, atunci când au fost uh, create, trebuiau să fie niște instituții uh, neutre din punct de vedere uh, politic, cu o misiune tehnică, însă până la urmă au dobândit competențe în domeniul supravegherii, uh, fără însă a fi însoțite de controlul democratic necesar, ceea ce este grav, pentru că implicarea Parlamentului în alegerea conducerii acestor uh, instituții este doar uh, o simplă mascaradă, o, o acțiune de fațadă. Listele pe care le primim fie conțin doar un nume, fie nu conțin niciun candidat feminin. Dacă avem o listă cu mai mulți candidați, în alegerea finală nu se ține nici măcar cont de avizul Parlamentului prezența femeilor este marginală în aceste instituții. Este de neînțeles, este intolerabil, dar asta reflectă și natura opacă și antidemocratică a acestor instituții, care astăzi sunt dominate de uh, spiritul finanțist uh, și unde se refuză orice dezbatere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Viegaș. Are acum cuvântul doamna Estara Sferagut Mulțumesc, domnule președinte. Banca la Banca Centrală Europeană există o femeie în uh, Consiliul Executiv în 5 bărbați. În Consiliul General o femeie și 29 bărbați. Agenția Bancară Europeană, toți candidații la postul de președinte au fost uh, bărbați. Autoritatea Unică de Rezoluție, uh, toți candidații bărbați. Mecanismul Unic de Supraveghere, președintele bărbat, trei autorități europene de supraveghere, președinții bărbați. Este clar că structurile de putere sunt inegalitare și e clar că există un dezechilibru de gen în serviciile bancare și financiare și mai ales pe posturile de conduție și, conducere și este clar că o valoare a Uniunii Europene este egalitatea de gen și perspectiva de gen ca valoare și principiu orizontal. Egalitatea înseamnă mai multă democrație, egalitatea înseamnă apărarea drepturilor omului. De aceea este extrem de important să se distrugă stereotipurile, ceea ce ne a înțeles colegul nostru, domnul Sonieț. Ă, trebuie să educăm împotriva stereotipurilor și vom avea o societate mai justă și mai egalitară, inclusiv în domeniul economic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Staras Feragut. Doamnă, aștept, acceptați o întrebare din partea colegului Șoșniers. Bitea, colegii Șoșniers. Vă rog. Dysponujemy na YouTubie statystykami, co... Dacă vă uitați pe YouTube, pe YouTube uh, veți vedea statisticile. Cine, ce, cine la ce se uită? La filmulețele politice uh, se uită 80% bărbați. Nu pentru că uh, răul de Sorșeș nu permite femeilor să se uite la aceste clipuri, dar pur și simplu pentru că pe femei nu le interesează politica. Ce propuneți pentru ca femeile să devină interesate de politică? It was not a question. N-a fost o întrebare. N-a fost o întrebare, spune președintele. Pentru mine n-a fost o întrebare ce ați adresat. Było pytanie, zapytałem, co pani zamierza zrobić. Ba da, am întrebat ce ați face pentru a încuraja femeile să se intereseze, um, să, să, să urmărească clipuri politice pe YouTube. Gracias, señor presidente. Mulțumesc Domnule președinte, este o rușine că dumneavoastră uh, sunteți eurodeputat. Acesta e răspunsul meu. Mulțumim foarte mult, are cuvântul doamna Toia. Nu voglio sprecare nu voi da nicio secundă din minutul meu, dar trebuie să o fac pentru a spune că sunt indignată că există persoane atât de retrograde în acest Parlament în legătură cu uh, cauza femeilor. Este o înfrângere pentru noi, pentru că închidem, uh, legisla- închidem mandatul cu aceeași poveste. Uh, Consiliul și Comisia nu ne ascultă, nu ne aud, lipsesc femeile în instituțiile financiare și trebuie să spun că în joc nu este doar un principiu abstract uh, de egalitate care trebuie apărat uh, chiar dacă e abstract. E vorba de egalitatea în drepturi și e vorba um, de mai mult de bunăvoință. Nu cerem bunăvoință, nu cerem un gest. Um, e vorba de a recunoaște că prezența femeilor în instituții face instituțiile mai solide. Doresc să citesc uh, un studiu a instituției de control al bursei în Italia, care a făcut un studiu din care arată că uh, este dovedit că societățile în care există femei în consiliile de administrație sunt mai capabile să reziste la crize și au rezultate mai bune. Mulțumim foarte mult. Un minut, domnul Urtasun. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a respinge Um, pe cei care spun uh, că bărbații nu pot să fie interpreți și femeile nu pot să fie uh, șoferi. Uh, este inacceptabil să auzim așa ceva. Uh, nu putem accepta ca instituțiile financiare să fie conduse de bărbați um, uh, și în uh, Uh, Spania sunt foarte puține femei uh, în guvern, că și vor fi înlocuite de bărbați uh, am cerut Comisiei și Consiliul de atâtea ori să ne trimită liste cu candidați ca să alegem și pe liste să fie și femei și bărbați. În Uniunea Europeană femeile s-au mobilizat masiv pe 8 martie. Nu mai putem tolera așa ceva și dacă Parlamentul dorește să-și exercite drepturile și dacă suntem cu toții de acord, trebuie să blocăm numirile și trebuie să cerem să ne trimită alte propuneri. Mulțumim foarte mult, domnule Soșnierș. De fapt, nu. Domnule Urtasun se corectează uh, președintele. Domnule Soșniar, eu cred că v-ați făcut norma cu cartonașul albastru pentru ziua de azi. Nu vă mai accept altul. Urmează acum doamna Pietikainen, un minut. Parlamentti toistuvasti ottanut kantaa siihen, että talous... Uh. Mulțumesc. Parlamentul a luat uh, o poziție uh, în repetate rânduri cu privire la insuficiența femeilor pe aceste funcții. O spunem de fiecare dată, pentru că problema nu este să avem, uh, că nu avem absolvente, că nu avem femei competente în domeniul financiar, bancar, fie în sectorul public sau privat, în sectorul controlului financiar. Nu asta este problema. Problema este, sau întrebarea este, sunt vizibile aceste competențe? Sunt uh, supuse candidaturi? Sunt acceptate candidaturi? Există o egalitate bărbați-femei? Pentru că problema care se pune aici este cea a calității. Uh, lăsăm uh, deoparte calitatea jumătă- a unei jumătăți din omenire, ignorând-o. Și dacă ne uităm și la candidații pentru posturile de comisari, trebuie să existe și candidați și candidate pe listele scurte pentru ca aceste persoane să aibă șansa să fie desemnate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Pietikainen. Doamna Blinkeviciute, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Joi va trebui să votăm, să aprobăm sau să respingem numirile în posturi importante în domeniul economic și financiar la nivelul Uniunii Europene. Candidații sunt toți bărbați. Femeile nu sunt suficient de bine reprezentate în uh, instituțiile bancare și monetare, doar 15%. E greu de crezut, dragi colegi, că în secolul 21 în continuare trebuie să luptăm și să aducem aminte că un principiu UE fundamental este egalitatea de gen și că acest principiu trebuie aplicat și la nivel înalt, la nivelul posturilor de conducere în instituțiile financiare și monetare. Egalitatea de gen este înscrisă nu doar în tratate, ci și în cel puțin trei regulamente care definesc uh, activitatea în sectorul UE financiar. Cum se face că Uniunea Europeană nu își respectă propria lege? Parlamentul European cere ca echilibrul de gen să fie respectat la nivelul comunității europene. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Blinkeviciute. Catch the eye acum și începe domnul Faria. domnule președinte înainte de toate aș dori să spun că regret cele spuse de domnul sonierz asemenea declarații nu ar trebui să fie permise în acest parlament. Nu pot decât să regret că numirile pe aceste trei funcții înalte în instituții europene uh, uh, au fost atribuite către trei bărbați, pentru că valorile noastre sunt de egalitate, de protecția drepturilor omului și în momentul în care aplicăm aceste valori, uh, nu putem să uh, facem regrese și să lăsăm lumea să continue să fie dominată de bărbați. Oare acești trei bărbați erau mai competenți? Nu cred trebuie să acționăm, pentru că altfel întotdeauna vom considera că bărbații sunt cei mai competenți. Trebuie să luăm în considerare și uh, femeile drept candidate. Uniunea Europeană trebuie să fie uh, un uh, pionier în acest domeniu al legalității de șanse. Trebuie să ne reconsiderăm poziția și să avem mai mulți candidați femei. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Faria. Doamna Grapini

Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. Ceea ce s-a întâmplat cu aceste numiri în instituțiile economice ale uh, Uniunii arată că mm, când vine vorba la acest nivel nu ascultăm zgomotul făcut de femei pe 8 martie. Uh, femeile fac din ce în ce mai mult zgomot. Atunci când am celebrat 20 de ani de euro, au vorbit doar bărbați. Sper că peste 20 de ani nu s-a întâmplat același lucru Um, egalitatea este mai democratică, dar e și mai rentabilă, pentru că pierdem talente, pierdem candidate excelente. Există, trebuie să ne gândim la ele și să le propunem. Este inteligent, dar și obligatoriu să facem acest lucru. De aceea trebuie să blocăm aceste numiri. Pe 8 martie am primit pe telefon o imagine care spunea totul. Credeți că uh, Gândiți-vă că cariera profesională uh, este o pistă de atletism. Uh, pe drumul uh, bărbaților nu sunt obstacole. Pe drumul femeilor apar copii, sarcini domestice, cei 100 de metri ai noștri sunt cu garduri. Avem nevoie de autocritică și avem nevoie de promovare. Domnul Etheridge. Um, Mulțumesc foarte mult. Cred cu tărie că femeile sunt la fel de capabile, ba chiar mai capabile decât bărbații în multe, multe lucruri. Ideea de a trebui să oferim asistență în plus femeilor mi se pare extrem de superioară cumva. Mă, sunt cei aceiași care spun că ar trebui să fie promovate femeile în aceste feluri artificiale, în așa fel încât să oferim aceste roluri femeilor, căci nu foarte multe femei dețin aceste roluri, dar sunt aceiași oameni care spun, care, dacă ar fi în situația de a avea mai multe femei decât bărbați în aceste roluri, ar considera că este o victorie a progresului, eliberării drepturilor femeilor. N-ar mai spune unde este echilibrul de gen, lucră mai bine în echipă, unde sunt bărbații. N-ar mai spune asta. Este, iată, iarăși un mod în care semnalăm că femeile sunt suficient de bune, suficient de inteligente și o lume modernă suficient de educate în așa fel încât singure și fără ca nimeni de aici să trebuiască să o bată pe umăr că s-a descurcat foarte bine, reușește, reușesc să ocupe aceste posturi, fără această atitudine superioară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Etheridge. Doamna Ietenmachi. Arvoisa puhemies, kollegani pietikäinen Pietikainen a spus lucrurile foarte răspicat. Nu e vorba că nu avem femei competente în Europa pentru a ocupa aceste funcții de control financiar în instituțiile europene. Nu le găsim sau poate nu vrem să le găsim. Sau poate ar putea cineva să susțină că în statele membre nu există femei competente pentru funcții în uh, domeniul uh, economic sau pentru a conduce BCE? Nu. Domnul Sosniales a vorbit într-un mod absolut umilitor și cu mare dispreț față de uh, femei. Trebuie să-mi exprim dezacordul uh, față de el. Pentru că acest gen de poziție poate nu chiar atât de disprețuitoare, este din păcate destul de des întâlnită în Europa, unde femeile se prezintă pentru astfel de funcții, însă trebuie să se lupte mai mult decât bărbații, pentru că este o problemă de mentalitate, nu de competențe. Mulțumesc foarte mult, doamnă în Iată, am ajuns la sfârșitul procedurii Catch the Eye. Dragi colegi, Față de cum procedez de obicei, am și eu ceva de spus. Am urmărit cu mare atenție această dezbatere și susțin multe din cele spuse și a fost și o victimă la această dezbatere, limba, limbajul. Se tot, nu știu cum se spune în română, președintă, președinte, Forzitter în olandeză, Mr. Deputy Speaker în engleză. Limba engleză Uh, a spus mereu chairman or chairwoman, uh, s-a transformat în chairperson. Pot să trăiesc și cu asta. Dar, între timp, lucrurile uh, s-au schimbat atât de tare încât, în loc de președinte, spune doar chair. În loc de chairwoman, chairperson, chairman, acum lucrurile s-au depersonalizat într-atât încât se mai vorbește doar de chair. Deci, chair în engleză este scaun și deci un om s-a transformat într-un obiect. Mă simt uh, uh, extrem de afectat de asta, fără a dori să lezez pe cineva. În numele Comisiei dau acum cuvântul doamnei comisar Iurova. Uh, nu știu dacă voi face o greșeală, dar trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă. Am câteva observații avem suficiente femei foarte bine calificate pentru sectorul financiar. Când vorbim despre sectoarele deficitare, vedem un deficit când vine vorba de femei calificate în domeniul tehnologiei și în sectorul IT, dar în sectorul financiar avem suficiente femei calificate. Din 62% uh, dintre persoanele cu diplome